Uh, welcome to everybody. We can start now. Bine ați venit. Haideți să începem. Ieri am avut o zi foarte intensă, un program de lucru foarte plin. Presupun că restul colegilor ni se vor alătura, dar trebuie să începem pentru că oaspeții noștri sunt deja alături de noi și e politic o să începem. Astăzi avem plăcerea să ne începem reuniunea cu un schimb de opinii privind un subiect la care ținem foarte mult și ale cărui detalii am vrea să le aprofundăm în ceea ce privește mandatul comisiei noastre. Știm foarte bine că ne-am dorit, în calitate de Comisie pentru Cultură și Parlamentul în general, ca pe lângă prioritatea în cadrul planului de investiții, din instrumentul financiar de investiții să fie inclusă și educația și industria creatoare. Prin urmare, ne interesează să vedem cum evoluează BEI în acest sens, care sunt perspectivele și ce se întâmplă la nivelul statelor membre și a factorilor interesați. Dăm cuvântul domnului Harald Gruber, care este șef de divizie în cadrul uh, Departamentului pentru Economie Digitală și Educație aspecte care ne privesc îndeaproape. Înainte însă vreau să vă spun că pe 13 decembrie anul trecut, în conferința interparlamentară axată pe educația pentru tineret, care a avut loc aici la Bruxelles, domnul Gruber a participat și a avut și o contribuție, chiar dacă apoi a trebuit să ne părăsească. Și de aici mm, asta ne-a strânit curiozitatea și am dorit să ducem acest dialog mai departe. În orice caz ne-a confirmat angajamentul BEI de a investi în infrastructurile digitale și educaționale. De exemplu, ne spunea că Banca Europeană de Investiții se investește deja, se implică deja de ani de zile în investițiile pentru tineret și oferă credite speciale pentru IMM-uri, astfel încât aceste companii să poată angaja tineri și să le ofere și o sesiune de formare profesională. Domnule Gruber, vă dăm cuvântul pentru a intra pe fondul chestiunii. Pentru că suntem oarecum preocupați de faptul că acest plan de investiții al Comisiei, așa numitul plan Juncker, trebuie ca prin intermediul acestui nou fond, această formă de garanție mai amplă, să dea posibilitatea de a identifica platforme naționale și europene care să invită instituțiile naționale financiare și factori interesați să investească în sectoare unde știm că riscul este mai ridicat pentru aceste întreprinderi, unde micile întreprinderi nu se implică, mă refer aici la cultură, și unde rezultatele nu sunt neapărat tangibile și imediate, însă necesită înțelegeri și expertiză care trebuie să se axeze nu pe câștiguri imediate, ci pe posibilitatea de a face aceste investiții sociale care să ajute apoi și la coeziunea socială. Prin urmare, știm că avem de-a face cu un cadru foarte complex și e nevoie de o strategie țintită și am vrea să știm care este situația. Pentru că știți că de curând a fost încheiat un acord între Parlament, comisie și birourile de comunicare pentru a ne asigura că instituțiile financiare și factorii relevanți din statele membre vor fi abordați pentru a le explica importanța acestui subiect, inclusiv parlamentelor naționale, pentru a-i sensibiliza Um, pe cei care poate astăzi um, preferă să-și țină banii în seif, nu, să nu facă asta, ci mai degrabă să investească în educație. Și nu cred că ar trebui să ne limităm la a aștepta, să așteptăm să vină proiecte. Cred că ar trebui să avem o abordare proactivă. Deci, nu trebuie să ne limităm la aștepta, ci trebuie să existe și o abordare proactivă, să prezentăm lucrurile, să explicăm, să prezentăm acest portal pentru a transmite informații, pentru că vedem că există o anumită confuzie. Vă dau cuvântul, sunteți alături de noi pentru a ne spune câteva cuvinte, aveți și slide-uri. 15 minute cred că sunt suficiente. Mulțumesc și bine ați venit. Thank you very much, Ms. Costa. It is a great honor to... Mulțumesc, doamna Costa. Este onoare pentru mine să pot uh, vorbi aici în mijlocul dumneavoastră. Am pregătit uh, câteva slide-uri prin care aș dori să vă ilustrez activitatea băncii noastre în lupta împotriva șomajului. Um, de asemenea, în termeni foarte generici, voi avea câteva considerații care s-ar putea să fie de interes pentru această comisie. Încă o dată vă spun, este doar activitatea noastră din anul trecut. Pentru anul trecut am avut patru obiective de politici, între care combaterea șomajului în rândul tinerilor uh, am prevăzut ca un instrument um, inovarea, stimularea inovării și educației. Educația este crucială pentru creșterea productivității, dar este și esențială pentru uh, dezvoltare și inovare. Și în acest context intervin IMM-urile. IMM-urile um, sunt principalul uh, uh, creator de locuri de muncă, în special pentru tineri. Ceea ce este foarte important de reținut în legătură cu BEI este că noi suntem o instituție care finanțează proiecte. Banca își pune la dispoziție uh, capitalul Uh, prin uh, intermediul niște cre- unor credite care însă nu pot fi oferite decât în contextul derulării unui proiect bine definit. Uh, și un proiect poate fi o, o valoare, poate fi o, o activă, poate fi vorba de o valoare materială sau imaterială, da? cum ar fi un proiect în domeniul cercetării și dezvoltării. Da? Chiar și așa, fără îndoială, cercetarea și dezvoltarea uh, uh, este, reprezintă o valoare care promite uh, câștiguri pe viitor. Tineretul este principalul potențial și o valoare neexploatată încă suficient a Europei. Tocmai de aceea banca noastră Eh, încearcă să investească în tineret ca într-o, eh, ca într-o valoare materială eh, pentru a nu se ajunge la noi generații pierdute, ceea ce ar însemna și venituri pierdute pe viitor. Este o preocupare importantă și majoră pentru banca noastră. Deci, noi creăm niște valori prin aceste finanțări de proiecte. Uh, sigur, banca nu finanțează orice proiect, proiectul trebuie să fie bun. Și fiecare proiect este evaluat sub raportul uh, mai multor uh, <clears throat> indicatori, criterii. Mai întâi trebuie să existe o justificare fundamentare economică a proiectului, trebuie să existe o viabilitate tehnică a proiectului și trebuie să fie un proiect care, din punct de vedere financiar, este viabil. Deci trebuie să ne gândim dacă proiectul poate produce acele venituri care să permită uh, organizatorilor, coordonatorilor de proiect să-și uh, plătească uh, datoriile înapoi la bancă. În programul nostru pentru stimularea capacităților și aptitudinilor tinerilor, Uh, am constatat o exacerbare a problemei, uh, problemelor tinerilor în 2013 și de aceea am uh, lansat o inițiativă, inițiativa Skills, aptitudini, care a fost susținută de Consiliu. Deci, banca a început să ofere, a început derularea unui program pe perioadă scurtă, un program cofinanțat împreună cu Uh, Comisia Europeană. S-au pus la dispoziție 6 miliarde anual pe două, doi piloni. În primul pilon, partea de aptitudini și uh, pe pilonul de al doilea, integrarea pe piața forței de muncă. Al, al, doilea, uh, al doilea pilon a fost, uh, uh, după cum spuneam, cel al angajării tinerilor, deci cine angajează IMM-urile. Și atunci uh, puteam finanța acolo uh, scheme de angajare pentru tineri. Deci pe partea de cerere, pe cel de-al doilea pilon, au fost Eh, deja existente, unele instrumente care au fost pur și simplu puțin eh, consolidate. Da. Știți că Fondul European de Investiții avea deja prevăzută o schemă de microcredite. Eh, pe de altă parte, au fost create instrumente noi de finanțare pe durată determinată a unor activități uh, derulate de IMM-uri pentru sprijinirea tinerilor. Nu voi intra în detalii. Um, ideea este că pe măsură ce programul a fost uh, derulat, uh, au apărut tot felul de faze, faze intermediare, care și acum sunt încă în derulate. Pe primul pilon, cel de aptitudini, skills în engleză, am uh, finanțat elemente de infrastructură. Pentru că am constatat că uh, Europa suferă de subfinanțare în ce privește infrastructura de educație. Bugetul educației ar trebui să fie, conform OCDE, undeva uh, în jur de 10% din bugetul total. Dar majoritatea statelor membre a fost substanțial mai puțin decât atâta. Deci, uh, uh, în special în aceste țări uh, există o mare subfinanțare, o mare nevoie. Și atunci, realizând că infrastructura este importantă, dar știind și că infrastructura este un bun tangibil în care dacă investești creezi valori permanente, dacă știm că există echipamentele, infrastructurile corecte pentru, uh, pentru educație, atunci știi că poți să îmbunătățești educația și trebuie să găsești și locația corespunzătoare. Să nu uităm că au avut loc multe modificări demografice în ultima vreme. Și apoi, um, au, pe pilonul întâi au fost uh, finanțate și unele componente, să spunem, soft, de tip soft, adică neintangibile. Uh, vezi programe de instruire, programe vocaționale. BEI a evaluat, uh, a analizat modul în care ar putea să financeze programe de instruire pentru uh, Uh, pentru elevi, dar mai ales uh, și pentru profesori, pentru perfecționarea lor, astfel încât uh, să nu piardă contactul cu nevoile reale de pe piață pentru care pregătesc elevii și studenții. Da. Apoi am prevăzut diferite variante de aplicare a acestor împrumuturi, care puteau fi împrumuturi de finanțare directă, de mobilitate și așa mai departe. Eh, mare parte a finanțării din partea BEI a fost în eh, eh, sectorul de infrastructură, dar v-am, v-am povestit și de celelalte componente pentru ca să vedeți cum se pot realiza acestea. Există foarte multe componente soft de finanțare care vizează expansiunea unei forme, de unui proiect de învățământ uh, sau continuarea unor proiecte începute. Iată uh, care sunt activitățile noastre în 2013 și 2014. Da? Vedeți că obiectivele pe care ni le-am propus au fost în ambele cazuri depășite și anul trecut am investit uh, foarte mult în cel de-al doilea pilon, cel de angajare, de ocupare, unde am uh, finanțat uh, instruirea la locul de muncă a unor uh, tineri, ceea ce până la urmă reprezintă tot o finanțare inclusiv și pe pilonul 1. Și cred că și aici performanța noastră a fost relativ bună. În această diagramă vedeți distribuția pe state a acestor programe. Lucrurile se schimbă de la an la an după cum se observă. Mai există și proiecte uh, mai mari care sunt derulate într-un an și în al doilea an uh, sau alte anii următori nu mai uh, prezintă cifre atât de importante. Dar vedeți uh, foarte clar cum răspund statele membre la aceste <coughs> oferte de creditare. Și vă mai spun un lucru, există, există un buget minim de 3 miliarde, după cum vă spuneam, dar nu există o limită superioară. Deci uh, aceste investiții și aceste creditări pot fi mult mai mari. Trecând mai departe, haideți să vă spun uh, care este relația noastră cu EFSI. Probabil ați văzut deja această diagramă, nu voi intra în detalii. Dar ce vreau să vă arăt este că, în principiu, FC nu alterează, nu modifică metodologia de creditare a băncilor. Băncile în continuare finanțează proiecte care merită a fi finanțate, care trebuie să fie bune, pur și simplu. Există parametri economici, tehnici și financiari de viabilitate care trebuie uh, îndepliniți. Toate aceste criterii uh, sunt indispensabile. Însă, sunt două dimensiuni uh, pe care EFSI le adaugă la activitatea noastră. Prin EFSI, volumul nostru uh, de creditare crește, putem face mai mult. Și în al doilea rând, banca se poate lansa în activități cu un risc de grad mai mare. Adică EFSI ne permite să eh, ne implicăm în proiecte care până acum au fost refuzate din cauza anumitor riscuri eh, inerente și care acum pot fi, sunt eligibile. Și asta este important, pentru că ideea care stă la baza EFSI este tocmai mobilizarea eh, capitalului privat. Și capitalul privat, evident, iubește mai mult riscul și se lansează în riscuri mai mari în, în sector precum educația, un sector prioritar uh, pentru, pentru BEI și pentru EFSI, reprezintă, uh, este un sector în care sunt îndeplinite în principiu toate criteriile de eligibilitate. Dar în educație uh, dificultatea rezidă în faptul că Eh, educația este determinată și dominată de investițiile din sectorul public. Ehm, asta înseamnă că riscul este relativ scăzut pentru bancher, pe de altă parte este foarte dificil să mobilizezi investitori eh, străini, capital, capitalul eh, privat, îmi cer scuze, Ehm, pentru participarea în activități eh, dominate de sectorul public. Sigur, există parteneriatele public-private care trebuie eh, foarte bine gândite astfel încât toate părțile implicate să aibă de câștigat de pe urma proiectelor. Dar eh, observăm de pildă o o, un interes uh, foarte mare al sectorului privat în uh, ce privește instruirea vocațională. Uh, sectorul privat, pe partea asta de skills, de aptitudini, de achiziție de calificări, um, poate interveni prin promovarea unei, unei companii. Da? Um, <clears throat> în loc să în loc să trimitem uh, elevii, studenții, ucenicii la școală, uh, unde se învață subiecte teoretice, uh, putem să-i trimitem la un loc de, uh, la un uh, uh agent economic care uh, oferă stagii practice. Deci aplicații practice pe lângă cunoștințele teoretice ce trebuie achiziționate. Și noi trebuie să recunoaștem acest uh, interes al, al companiilor. Și tocmai de aceea ne gândim cum anume am putea, prin uh, produsele noastre, să susținem uh, și să stimulăm această participare a sectorului privat. Această diagramă vă arată uh, gama uh, <clears throat> de proiecte financiare ce sunt uh, posibile acum de derulat în combinație cu EFSI. Există foarte proiecte foarte mici eh, până la foarte mari ce pot fi finanțate. Eh, proiectele mici eh, provin preponderent din sfera privată, au, comportă un risc crescut și um, um, sursele de finanțare uh, sunt uh, diferite. Fondul European de Investiții pentru proiecte mici și uh, fonduri care sunt agregate cu capitalul propriu al băncii pentru proiectele mai mari. Noi așadar ne gândim la proiecte de parteneriat public-privat, uh, ne gândim, uh, vizăm și IMM-urile și companiile de dimensiuni puțin mai mari, dar dacă ne gândim de pildă la industria creatoare, există foarte mulți promotori în acest sector din uh, sfera IMM-urilor care în principiu ar putea fi susținuți financiar în, uh, sub umbrela EFSI uh, în funcție de evoluția Fondului European de Investiții. Deci aici EFSI poate fi implicat, mai ales dacă aceste activități din industria creatoare sunt promovate dinspre sfera privată. Însă, ce cred eu că e necesar aici este să fim creativi în modul în care uh, propunem anumite proiecte. Evident că și EFSI are un fel de uh, Ehm, nod, un modul de, de, de consultanți care ehm, încearcă să identifice proiecte ce ar putea fi ehm, susținute financiar prin diferite instrumente ale fondului și ale băncii. Există așadar multe căi de a găsi o implicare a BEI, dar Eh, există și multe posibilități de a ajuta comunitățile care caută finanțare. Important este că nu finanțarea, finanțarea nu este în principiu o problemă dacă există un pro, o proiect eh, bine gândit. Problema este să fie create, elaborate proiecte care să fie eligibile pentru anumite instrumente financiare. EFSI are marele avantaj că nu este limitat uh, la un sector sau altul. Aceste limitări sectoriale nu există și nu există nici limite ale finanțărilor. Dar uh, există singurul, singura limitare, sine qua non, este proiectul trebuie să fie viabil. Uh, am acum câteva exemple pe care aș putea să le prezint, nu știu cum preferați, doamnă președinte, sau mai bine mă opresc aici și aștept niște întrebări? Sicuramente che le industrie culturali e creative ci interessava capire. Epa, poi quando lei dice progetti, sono anche piattaforme che si possono realizzare. Mm. Sorry. No, I just suggest under education. Tocmai spuneam ceva invitatului nostru, dacă ați menționat educația, dar aș vrea să înțeleg care este atitudinea dumneavoastră? Așteptați proiecte sau puteți propune platforme care să încurajeze rețelele? Puteți avea o abordare proactivă? Și aici microfoanele se întrerup. The first example that I have here... Primul exemplu pe care l-am adus aici este un exemplu bun, pentru că uh, ține de industriile creatoare. E o o bancă spaniolă, în acest caz, promovează proiecte în sfera învățământului superior, oferind credite de studii pentru studenți care altminteri n-ar avea acces la învățământ superior. De altfel, acest tip de activitate de, de finanțare ar putea fi extins, după părerea mea. Da? Deci uh, o, un număr mare de credite relativ limitate, mici, care, care sigur au o, o, uh, o rată de rambursare uh, diferită în funcție de succesul uh, studentului. Sigur că sunt studenți care nu reușesc să ramburseze aceste credite și atunci banca trebuie să uh, Uh, să gestioneze acest lucru, dar majoritatea mare a studenților uh, finanțați și sprijiniți astfel reușește să uh, ramburseze aceste fonduri. Dar industria filmului, de pildă, este un alt foarte bun exemplu pentru astfel de activități de creditare. Dacă foarte foarte multe credite din acestea mărunte pot fi compuse, atunci ele pot fi susținute și cu instrumente mai mari. Apoi, al doilea exemplu, infrastructură pentru educație. Aici vorbim de un alt exemplu, o investiție largă, de dimensiuni mari pentru școli profesionale în Franța. Politicienii Uh, au realizat că există o mare nevoie pentru astfel de <clears throat> investiții. Dar există și posibilități de investiții în infrastructuri de tip cultural. Uh, poate că nu puteți susține activitatea curentă a unei infrastructuri, dar puteți crea poate o platformă pe care apoi să uh, uh, se poată desfășura în mod autonom anumite activități care în cel din vor genera uh, venituri. Da? Pot fi platforme fizice și pot fi platforme virtuale, de pildă în sectorul digital. De pildă, banca a susținut mai multe proiecte în domeniul audiovizual digital. Uh, uh, Angry Birds, de exemplu, este un proiect uh, care a fost susținut din banca noastră, deci după filmul Angry Birds au fost realizate jocuri electronice Angry Birds, um, un proiect de succes pe care l-am susținut. Deci există multe șanse pentru crearea cu sprijinul băncii a unor conținuturi audiovizuale digitale. Da? Și uh, dacă, dacă ai astfel de instrumente de, sub, de sprijin pentru talentele europene din domeniul audiovizual digital, nu mai trebuie ca tinerii experți să se mute în Statele Unite, să emigreze. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare detaliată. Știm că este un subiect foarte complex. Uh, trebuie să existe, prin urmare, acest criteriu suplimentar în uh, FC față de ceea ce se poate face cu alte fonduri. Prin urmare, iată un alt subiect complex. O să dau imediat cuvântul colegilor care vor să intervină pentru următorul sfert de oră, Ever și apoi doamna Trupol. Dacă mai sunt alții, vă rog. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. <clears throat> Am o întrebare care se referă la domeniul educație. E un domeniu sensibil. Avem o răspundere și pentru conținutul programelor de educație. Și acum, dacă vorbim de investiții private, în mod normal vorbim despre investiții unde investitorii, evident, se așteaptă și la un câștig. Și Ehm, când vorbim de educație, trebuie să fim precauți. Nu cred că cineva își dorește privatizarea educației. Și de aceea întrebarea mea, dacă primiți astfel de proiecte ofertate, cum vă asigurați că sunt compatibile cu uh, sistemele eh, de educație naționale și regionale, cu obiectivele pe care și le-au propus fiecare stat membru în regiuni cu programele sale de educație. La educația eh, profesională e diferit. Acolo, sigur, companiile sunt interesate să aibă forță de muncă cu calificare. Și mi se pare corect că industria privată este implicată și făcută corespunzătoare. corespunzătoare. Dar la educația școlară și, edu- și uh, universitară și cea adulților, formarea continuă, trebuie să fim totuși precauți, să nu promovăm proiecte uh, unde uh, investitorii sunt interesați doar de maximizarea proiectului, dar nu de ideile care stau în spatele acestor proiecte. Și atunci s-ar putea să pierdem din vedere obiectivele reale ale programelor de educație. Mulțumesc, Elga Trupăr. Mulțumesc, mulțumesc pentru cele spuse. Ce aș dori să spun, cu aceste noi posibilități, FC, industriile creatoare sunt bine informate știu ce posibilități există. Ne puteți spune ceva despre numărul de cereri, numărul de propuneri aprobate, care e procentajul de aprobate și ce ne puteți spune despre noul uh, instrument de finanțare? Există legături? Ce se întâmplă acolo? Iar comisia noastră e desigur interesată de proiectele culturale mici și au posibilitatea acestea să uh, facă o cerere și cum e tratată aceasta. Mulțumesc, colega Biertev. Uh, Mulțumim pentru aceste documente. Eu am avut o întrebare din perspectiva holdingurilor și IMM-urilor. Știți că IMM-urile uh, Um, nu au suficient personal adesea pentru a, compli- pentru a completa dosarele care sunt foarte complicate. Holdingurile au probleme mai reduse în acest sens, deci trebuie să fim foarte atenți pentru că până la urmă să nu ne trezim doar cu mari companii care participă și IMM-uri care participă mult mai puțin având în vedere complexitatea procesului. Pentru că totuși IMM-urile sunt uh, uh, cele care angajează cei mai mulți oameni și ele fac uh, bogăția unei țări, în special a Franței. Mulțumesc. Are acum cuvântul colega Evan. Thank you. Um... Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Mi-a părut rău că Universitatea Swansea nu apărea acolo. Avem un al doilea campus foarte interesant la această universitate, creat cu ajutorul Băncii Europene de Investiții și suntem foarte mândri de acesta. Ce dorem să vă întreb? Situația cu autoritățile locale. Recent, Cardiff, capitala țării Galilor, a tăiat bugetul pentru cultură și au avut de suferit o multitudine de proiecte culturale. Acum lucrurile s-au uh, reîntors spre un normal, dar aș dori să știu dacă există o posibilitate ca autoritățile locale să lucreze cu un, cu un consorțiu, cu sectorul artistic, ca să propună un proiect care, dacă o astfel de situație apare, măcar pe termen scurt, să permitem acestor proiecte să-și continue activitatea, deci să poată obține finanțare, pentru că aceste cheltuieli publice sunt uh, diminuate peste tot. Mulțumesc, colega Liman. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție uh, cele spuse de dumneavoastră. Acesta era de fapt răspunsul la o întrebare pe care am adresat-o ieri domnului comisar Navracici. L-am întrebat cum putem obține un efect de sinergie între, pe de o parte, uh, programe de educație și planul Juncker pe de cealaltă parte și cooperarea cu BEI sau cu finanțatori privați. De fapt, ați răspuns astăzi la această întrebare, dar mai am o întrebare suplimentară. Am putea spori Uh, acest efect de sinergie și asta incluzând și fondurile structurale, poate și cele de coeziune. Dar mă gândesc și la proiecte precum Orizont 2020. În Polonia avem uh, anumite piedici atunci când vorbim despre riscul de a face investiții uh, pentru IMM-uri și un mare risc. Întrebarea este cine preia costul acestui risc dacă într-adevăr un proiect eșuează. Vedeți o posibilitate de a spori acest efect de sinergie, de exemplu la Erasmus sau și la celelalte mari programe de educație. Avem reprezentanții comisiei prin mai multe, care sunt aici, reprezintă mai multe direcții. Dacă vreți interveni, vă rog. Thank you. Mulțumesc, începe eu și poate colegii doresc să mai adauge ceva. În primul rând, mulțumesc domnului Gruber pentru o prezentare interesantă. doresc să repet ceea ce ați spus. Am observat și noi aceeași tendință atunci când discutăm cu state membre și cu cei care pot propune proiecte. Așa cum știți, am avut o conferință comună în uh, octombrie anul trecut, împreună cu BEI, pentru o mai bună conștientizare a potențialului, a oportunităților planului de investiție, a noului instrument EFSI și am încercat să mobilizăm diferiți actori implicați care ar putea ajuta la astfel de proiecte. Și am văzut două mari concluzii, cel puțin pe partea de educație. Există situația proiectelor foarte mici și așa cum ați spus, există niște piedici în crearea de proiecte mici. Acestea nu reușesc să se alăture, să pună, să... o problemă pare deci să fie uh, colecția de mai multe proiecte mici. Și un al doilea aspect, acest mix dificil între finanțare publică și privată. Câteodată există consecințe juridice, depinde, sigur, și de țări. O altă concluzie importantă a fost, trebuie și uh, arătat că trebuie să clarificăm temerea că acest plan de investiții va privatiza educația. Nu, acestea sunt elemente suplimentare. Așa cum ați arătat, ne lipsesc investiții nu doar în infrastructură, ci în educație în general și de aceea trebuie să folosim toate resursele diferite pe care le putem obține pentru a trata aceste probleme. E important să, să arătăm așadar că acest plan vine în plus față de ceea ce avem deja. Ce facem împotriva acestor obstacole? Încercăm să tratăm diferitele, să studiem diferitele opțiuni. Dorim să facem aceasta cu Banca de Investiții, să vedem dacă putem ajuta proiectele să se pună la oaltă. Ne uităm la platforme de investiții. Nu avem un răspuns încă, dar acesta este modul de gândire prin care încercăm să vedem cum putem ajuta. Pentru că, până la urmă, cei care lucrează pe proiecte trebuie să acționeze. Și apoi, o ultimă observație, acel hub este important. Avem nevoie ca această expertiză tehnică să ajungă la fața locului. Și un lucru despre diferitele instrumente de finanțare. Comisia va propune o agendă cu privire la competențe în mai și vom vedea cum putem combina diferitele instrumente de susținere pe care le avem la nivel european. Planul de investiții EFSI, da, dar și combinația cu fonduri structurale, eventual chiar cu Orizont 2020. Sunt uh, aspecte importante, o perioadă interesantă și un parteneriat frumos la nivel european. Mulțumesc pentru atenție. Vă rog următorul vorbitor, dar pe scurt. Mulțumesc. Din partea Digi Grow, domnul Gruber va fi vorbitor la o, pe 10 martie la un workshop pe care îl vom organiza. Avem o asociație sectorială din industriile creative, de cultură și creative. Avem și multe regiuni interesate. Avem colegi de la alte direcții, de la Connect, de la DigiRegio. Regio Uh, posibilitate pentru a uh, explora diferite sinergii. Am început să lucrăm deja cu anumite asociații pe anumite proiecte, pe uh, punerea la oaltă a diferitor proiecte, deci acolo vor fi prezentate idei și dorim să le testăm împreună. Dacă doriți, vă pot trimite informațiile despre acest seminar. Prego, domnul calde. Vă rog. Bună dimineața! Din partea DG Connect aș dori să vă spun cum stau negocierile cu privire la această facilitate de garantare. Suntem pe cale să finalizăm negocierile și avem încredere că vom putea adopta acest acord foarte în curând, primăvara aceasta probabil. Și în paralel începem activități de comunicare către sector, împreună cu direcțiile generale uh, aferente. și cu diferitele autorități locale și regionale. Deci sunt o serie de activități planificate în Europa în întregul, pe perioada întregului an și ne adresăm sectorului cultural, desigur. Grazie, grazie anche di questi Mulțumim pentru aceste contribuții comisiei. Aș avea un lucru de spus. De la sine înțeles, aș spune. Ați spus foarte clar care sunt obstacolele, riscurile și oportunitățile. În urma intervențiilor colegilor și a Comisiei a reieșit că fără un rol proactiv a Comisiei, a BEI, prin crearea unei platforme de proiecte, este imposibil ca IMM-urile să reacționeze în mod adecvat în ceea ce privește proiectele educaționale. Și n-aș vrea ca după ce am stabilit aceste priorități să fie depășite de alte sectoare, întemeiate și ele în cererile lor, dar care au capacitatea să uh, aibă alte interacțiuni cu factorii privați. Apoi mai avem și dimensiunea publică a profitului, a rezultatelor, evident. Prin urmare, aș avea două întrebări. În primul rând, se lucrează la un portal. Un portal care să permită un acces facil pentru a ști care sunt proiectele și pentru a crea cadrul necesar agregării de forțe, dar și în scop informativ pentru a informa factorii implicați pe lângă campaniile de uh, sensibilizare. Este ceva mai concret care poate fi făcut în acest sens, având în vedere că lucrurile sunt așa de complexe. Și a doua întrebare, investițiile din partea factorilor uh, sunt doar europene, vin doar din surse europene sau avem și surse extraeuropene? Astea sunt informații care ne interesează foarte mult. Sigur, subiectul nu se încheie aici este, după părerea mea, doar un prim uh, schimb de opinii foarte promițător. O să continuăm să lucrăm împreună, dar aș vrea să vă spun că aceste două aspecte trebuie avute în vedere pentru că sunt promițătoare în ceea ce privește posibilitățile de creștere, de angajarea forței de muncă și de generarea coeziunii sociale. Asta fiind plus valoarea lor. Sectorul industriilor creatoare reprezintă 5% din PIB, 8 milioane de participanți și numerele sunt în creștere, anticiclică, dar există acest punct slab care trebuie rezolvat, care este studiat, o să avem de altfel în curând noul instrument de finanțare, însă specific, mă gândesc la Europa Creatoare, care va reprezenta o expertiză cu uh, colaborarea cu FC și este bine să existe o imagine clară asupra tuturor instrumentelor folosite. Pentru încheiere, mai avem la dispoziție cam 5 minute și vi le cedăm uh, cu plăcere pentru a trage concluziile. Mulțumesc! Mulțumesc pentru comentarii. O să încerc să trec uh, prin toate întrebările în ordine în care au fost puse. În ceea ce privește conținutul acestor proiecte educaționale, BEI dorește să implice operatori privați în finanțarea sectorului um, educațional, dar facem o diferențiere foarte clară în ce se întâmplă între ce se întâmplă la diferite niveluri, care sunt planurile educaționale necesare și care este infrastructura. Și există o participare activă a sectorului privat, dar nu în infrastructură. Poate aceștia ar putea uh, să contribuie la infrastructură, evident, dar asta să, fără să aibă vreun impact asupra conținutului educațional. Poate lucrurile se schimbă la nivelul educației universitare, unde e bine să existe o concurență între sectorul public și privat, am spune noi, la nivelul conținutului și Asta pentru că în sectorul privat există uh, con- cunoștințe concrete în ceea ce privește mai ales pregătirea profesională. Echilibrul este clar unul foarte sensibil și asta face parte dintre preocupările pe care ne axăm. În ce măsură acest fond poate participa la industriile creatoare? Eu aș spune că există posibilitatea de a acorda credite în acest sector, însă încă o dată ideea este să și probabil că aici am fi nevoie de consiliere, deci este important să se creeze proiectele astfel încât să poată fi finanțate. Încă, după părerea mea, mai sunt uh, multe de făcut la nivelul infrastructurii. Uh, de exemplu, sălile de concerte, de operă și așa mai departe. De aici vorbim despre renoirea urbană. Uh, se desfășoară foarte multe activități la nivelul acestor activități de renoire urbană pentru că sectoarele creatoare mm, sunt implicate și în calitate de furnizori pentru aceste sectoare. Uh, apoi, IMM-urile. Acestea sunt uh, contribuitorii cheie la rezolvarea problemelor care apar în educație și Evident că Europa are un sector al IMM-urilor extrem de solid. Ideea este să ne asigurăm că abilitățile sunt așa uh, structurate încât IMM-urile se pot absorbi pe tineri. Este foarte clar că IMM-urile sunt principalul contribuitor la soluția la această problemă. În ceea ce privește Swansea, într-adevăr, e un exemplu foarte interesant. L-am și folosit ca studiu de caz atunci când am avut seminarul cu domnul Erickson. Deci e un exemplu foarte bun și este un exemplu bun de conversie industrială și anume o facilitate industrială convertită pentru uz în educația universitară. Iată, deci, cum se poate implica sectorul în privat în crearea o spațiilor de cercetare și dezvoltare în jurul universităților. Acestea sunt exemple tipice și cred că un proiect CF în sectorul educațional cam așa ar trebui să existe, pentru că este un factor de potențare foarte ridicat. Există multe țări care au semnalat astfel de aspecte. Luxemburgul, de exemplu, au transformat o fabrică de oțel într-un sediu pentru educație universitară. În Italia, la fel, cred că s-a întâmplat același lucru. Iată, deci, că facilitățile folosite în industrie în secolul trecut pot fi transformate în instituțiile educaționale ale secolului acesta. Trebuie să învățăm cum să folosim acest CF, să exploatăm efectul sinergic în cazul acestor activități și în cadrul fondului să înțelegem că există posibilitate de creștere pe care o și exploatăm. De exemplu, încercăm să creăm fonduri de capital care să încearcă să folosească diferite surse de finanțare de exemplu, în domeniul fondurilor structurale o bancă sau instituțiile de creditare poate că nu are disciplina financiară necesară pentru a se implica în întreg ciclul de proiect. Și trebuie ca acest ciclu de proiect să fie acoperit în totalitate și de aceea proiectele, dacă există un anumit nivel de îndatorare, pot beneficia de pe urma acestei discipline financiare. Deci sunt lucruri la care mai trebuie să ne gândim. Bun, mi-am, mi-am folosit cele 5 minute, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune doamna președintă, domnule Gruber, pentru prezență și pentru claritatea cu care ați expus lucrurile. Este o provocare pentru Uniunea Europeană, Parlament și Comisie și fără îndoială pentru BEI și fără îndoială ne bazăm pe colaborarea cu dumneavoastră. Știm că aveți grupuri directoare și structuri de conducere cu experți în domeniu, deci sper să existe această sensibilizare. Și sper că următorul pas ar fi să găsim metoda proactivă pentru a favoriza această partajare a experiențelor. Și sperăm că această campanie de comunicare să fie una foarte importantă, pe care o vom face alături de comisie și pe chiar și în țara mea. Încă o dată mulțumesc pentru prezență, mulțumesc colegilor și comisiei pentru contribuție. Allora, colleghi, noi... Dragi colegi, urmează acum un punct foarte interesant și anume prezentarea unui studiu strategic în acest moment Take your seat. Questo studio su... Avem deci un studiu referitor la instituțiile culturale europeană, europene din străinătate. Haideți să păstrăm tăcerea în sală, vă rog, dragi colegi, pentru că trebuie să ne continuăm discuțiile. Bun. Încă o dată vă mulțumim pentru prezență, mulțumim reprezentanților Comisiei pentru sprijin. Și acum aș vrea să salut oaspeții noștri care reprezintă cheia European Affair și anume doamna Iolanda Smith și doamna Clementine de Boeuf, care ne vor prezenta rezultatele acestui studiu. Aș vrea să spun că obiectivul acestui studiu este să înțeleagă mai bine care este rolul strategic și coordonat în anumite domenii pe care pot să le aibă institutele culturale europene în state terțe. Știți că a fost anunțată noua strategie privind noua diplomație culturală europeană și faptul că astăzi avem acest studiu este un lucru foarte bun pentru că ne va ajuta să facem față dialogului și dezbaterii ce va avea loc pe această nouă strategie culturală confirmată pentru următoarea lună de comisarul Navracici împreună cu înalta reprezentantă Mogherini și comisarul pentru cooperare. Faptul că cercetarea dumneavoastră pune accentul pe rolul actual și potențialul în acest domeniu și care ar putea să fie bunele practici bunele experiențe și modele de cooperare și angajament și participare la proiectele europene mi se pare un lucru foarte interesant. Rețeaua, de institut, rețeaua institutelor culturale naționale este deja partener în proiecte, dar evident că aici am putea să vorbim și de o partajare a experiențelor și competențelor pentru promovarea identității culturale și a relațiilor interculturale cu statele terțe. Aveți cuvântul pentru a ne prezenta acest studiu. Subiectul acesta trebuie să fie încheiat până la orele 11, prin urmare, cred că avem timp suficient. Vă rog. Thank you very much, Mrs. Costa. Mulțumesc foarte mult, doamna Costa. Vreau să mulțumesc și secretariatului acestei comisii pentru a ne fi dat uh, această șansă de a desfășura studiul Uh, comisionat. Este un, este un uh, studiu foarte actual pentru că, iată, Comisia este în curs de redactarea unei noi strategii de diplomație, diplomație culturală sau de relații culturale, externe culturale, cum mai este numit uh, acest subiect. În, studiul va fi publicat și la Forumul Cultural European în aprilie acestui an Studiul a fost uh, deja uh, publicat acum două săptămâni pe site-ul comisiei dumneavoastră. De atunci încoace am primit uh, foarte mult feedback pozitiv, în special din partea institutelor culturale. Multe dintre ele au indicat că am realizat, suntem pe care să realizăm un uh, Eh, pați importante înainte pe, pe calea eh, unor noi eh, relații culturale externe, unui nou tip de relații externe culturale. Care au fost obiectivele studiului? Doamna Costa vi le-a menționat deja pe scurt. Am încercat să examinăm rolul pe care al ar putea juca în institutele culturale europene în cadrul unei noi strategii pentru această diplomație culturală. Am examinat uh, care este dimensiunea europeană a activității acestor institute și uh, ce rol și-ar putea asuma ele pe viitor, cum ar putea fi acesta exploatat pe viitor. Iată care sunt institutele culturale pe care le-am examinat, 29 uh, în total, din 22 de state membre ale Uniunii Europene. Uh, în mai multe cazuri se observă că există țări cu care au uh, nu doar un institut cultural, ci mai multe, fie din motive istorice, fie din uh, motive culturale sau chiar economice. Aș vrea să subliniez că ideea de a avea o strategie de uh, Ehm, relații culturale în cadrul relațiilor externe și are originea chiar aici, la dumneavoastră, în Parlamentul European. Pentru că în 2011 a fost, fusese adoptată o rezoluție care a condus mai departe la primele măsuri pregătitoare ale acestei noi strategii. Inițial, finanțarea acestor măsuri a venit de la Parlamentul European, apoi a această activitate a fost asumată și de um, Comisia Europeană. Această acțiune de pregătire este foarte importantă. De ce? Uh, am constatat uh, prin activitatea de până acum că um, există entități în state terțe care sunt dispuse să uh, coopereze. Există un vădit interes de colaborare, conlucrare cu Europa, cu instituții de profil din Europa. De asemenea, uh, am formulat și unele recomandări pentru modul în care Uniunea Europeană și-ar putea îmbunătăți activitatea de relații externe uh, realizate prin cultură. Evident că o serie de activități deja sunt în curs de desfășurare eh, la nivelul instituțiilor europene, eh, inclusiv de către Parlamentul European. O serie de măsuri au fost deja întreprinse de eh, instituția dumneavoastră, au fost discutate în AFET și doamna Julie Ward din partea dumneavoastră a fost implicată în definirea acestor acțiuni pregătitoare. Impresia noastră actuală este că uh, în această lume globalizată uh, este foarte important ca Uniunea Europeană să-și pună în valoare uh, talentele și valențele culturale ca parte a implicării politice a Uniunii Europene în lume. Prin cultură, prin, prin um, activitățile creatoare se poate ajunge mai, mai multă încredere între națiuni, la relații mai bune, la o imagine mai bună a Uniunii Europene în lume. Când vorbim despre cultură, diplomație culturală, relații culturale, ne referim la cultură într-un sens cât se poate de larg, care include și industria creatoare, sportul, educația, dezvoltarea, societatea civilă, cât și împărtășirea valorilor fundamentale care definesc Uniunea Europeană. Dar vorbim aici de o nouă abordare a culturii în cadrul unei diplomații coerente la nivel european. Trebuie să avem Eh, în vedere eh, ca, ca finalitate eh, obiective de colaborare cu persoane, cu instituții, cu entități din afara Uniunii Europene. Trebuie cre- să creăm un dialog. Nu vorbim despre evenimente prin care statele membre sau institutele culturale a statelor membre își promovează propria agenda. Nu vor, vorbim despre o promovare a valorii adăugate europene. Colega mea va prezenta Eh, care sunt eh, indicatorii principali care definesc această dimensiune europeană. În cadrul studiului am eh, analizat specificul diferitelor institute culturale și am constatat că există o mare diversitate în rândul lor, atât cât privește modul de guvernanță, dimensiunea, implicarea în promovarea Uniunii Europene, implicarea în scheme de finanțare europeană și așa mai departe însă misiunile lor sunt similare. Promovarea culturii, promovarea limbii, promovarea unui branding a națiunii de care țin, promovarea unor artiști sau valori artistice. Dacă privim operațiunile eh, acestor eh, institute, eh, vedem că aceste institute angajează în în total în jur de uh, 13 uh, 13.000 de colaboratori în toată lumea, în 156 de țări în afara Uniunii Europene, cu un buget de peste 3,2 miliarde de euro. Deci există o dimensiune reală foarte importantă a acestor institute se observă o trecere de la, uh, de la influența națională uh, a acestor institute la o reorientare în sensul promovării unor interese geostrategice. Uh, se observă așadar că activitățile principale sunt desfășurate în emisfera sudică Ehm, activitățile includ mai nou și combaterea radicalizării, probleme legate de migrație, probleme legate de aspectele interculturale, de dialog uh, cultural, ceea ce corespunde în tocmai priorităților europene. Acum, eh, dimensiunea europeană a institutelor culturale. Nu există Eh, nu am găsit în eh, declarațiile de mm, misiune ale acestor instituții în mod explicit referințe la eh, anumite mm, obiective de tip european, dar am putut să le comasăm în să le grupăm în două categorii. Mai întâi există o rețea de uh, o uh, uh, EUNIC uh, se numește o rețea de institute culturale care își are chiar sediul aici la Bruxelles și care are un rol de coordonare și de dezvoltare și implementare a acestei noi relații, eh, strategii de eh, relații culturale europene. Apoi, eh, Există și alte entități care vin să completeze uh, până la punct acestei strategii. Există multe institute naționale care au birouri proprii la Bruxelles, care se informează în legătură cu uh, cele mai importante uh, trenduri europene și care obțin, sunt mandatate să obțină finanțare europeană. și aceste Evident că aceste institute au, au filiale și în străinătate, în afara Uniunii Europene. clusterul EUNIC este un important intermediar în ce privește finanțările europene pentru institute este cea mai mare rețea care are și capacitatea și uh, expertiza de a derula proiecte europene. Ar putea să se implice și mai strategic uh, în astfel de activități. Uh, există în Iordania și în Tunisia, de pildă, o foarte bună colaborare dintre uh, reprezentantele acestui cluster unic și reprezentanțele Uniunii Europene. Împreună cu delegația europeană uh, uh, elaborează proiecte culturale, de pildă în Tunisia, care sunt derulate împreună cu autoritățile culturale de resort din acea țară. Și acum uh, colegul meu va prezenta în curând uh, o analiză SWOT a activităților culturale în străinătate. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să analizăm mai întâi punctele forte, uh, laturile vulnerabile, oportunitățile și amenințările, riscurile pe care le comportă această activitate. Am observat că instituțiile culturale, instituțiile culturale Uh, au multe virtuți și calități care pot compensa una, uh, multe din, uh, din slăbiciunile sau dificultățile pe care le au instituțiile europene. Delegațiile Uniunii Europene au experiență relativ limitată în ce privește diplomația culturală, de pildă. Momentan există în jur de 140 de delegații ale UE și doar trei dintre acestea au persoane însărcinate pentru relații culturale. Restul nu au uh, uh angajați uh, în acest sens. Uh, însă există uh, instituții culturale care au legături cu uh, ambasadori, cu instituții culturale locale și așa mai departe. Care sunt uh, așadar virtuțile institutelor de culturale? Mai întâi, infrastructura și resursele, care tocmai v-au fost prezentate. Acestea permit uh, uh, exploatarea sinergică uh, cu uh, delegațiile UE și infrastructurile pot fi puse în comun. Iar în ce privește rețelele de contacte, Multe dintre aceste institute culturale au existat de zeci de ani în acele țări. Am găsit institut, institute culturale în străinătate care datează de a trata, semnării tratatului de la Roma, deci de până la 70 de ani ceea ce permite realizarea unor rețele foarte importante cu societatea civilă din țările gazdă, cu guvernele, cu funcționarii din domeniul eh, culturii și educației. Și evident, uh, evident cu operatorii din sfera culturală. Institutele au ele însele relații bune și cu delegațiile UE. Aș mai evidenția că uh, uh, aceste institute culturale sunt în principal considerate de încredere și nu sunt considerate a fi mașini de propagandă ale unor guverne uh, ale statelor membre. Uh, asta înseamnă foarte mult într-o lume globalizată cu foarte multe crize uh, locale și regionale. Da? Deci, atunci când anumite canale de comunicare sunt blocate sau sunt dificile de de realizat, atunci eh, trebuie să căutăm noi forme de, eh, noi canale de comunicare. Apoi, eh, institutele culturale au o foarte bună expertiză de a aprecia din punct de vedere strategic situația din Uh, țările în care se află. Deci pot uh, juca inclusiv un rol foarte important de consiliere pentru delegațiile UE în legătură cu uh, realitatea din acele țări. Sigur, acum, în ce privește slăbiciunile, punctele vulnerabile a acestor institute culturale, institutele culturale au uh, mandate care sunt limitate la uh, misiunea pe care o au prin definiție în statutul lor de a reprezenta o anumită națiune. Deci nu există un mandat de uh, care să includă uh, competențe pentru aceste instituții legate de uh, Uh, dimensiunea europeană. Da? Deci uh, nu există nici personal care să promoveze activități uh, la nivel european în aceste institute culturale naționale. Ce șanse vedem totuși? Multe din institutele culturale sunt în principiu dispuse să-și alinieze prioritățile eh, la, eh, un, la cele ale Uniunii Europene. Sigur că Uniunea Europeană își centrează prioritățile în jurul a unui număr de în jur de 10 țări plus eh, cele din imediata vecinătate. Hai să vedem și una din amenințări, unul din, din riscurile pe care le-am identificat în analiza SWOT. Da? Ehm, o, un risc ce derivă de la aceste instituții. Există unele institute culturale cu bugete foarte mari, foarte potente, care ar putea să Uh, creeze riscul de, de uh, manipulare, să spunem așa. Trecem la recomandările pe care le formulăm uh, în acest studiu. Considerăm că atât Uniunea Europeană cât și statele membre ar beneficia de pe urma punerii în comun a unor resurse și de pe urma sinergiilor realizate prin punerea în comun a expertizei de o parte și de cealaltă. De asemenea, credem că uh, o astfel de colaborare ar oferi și o mai bună vizibilitate Uniunii Europene, pentru ca să se poată realiza o colaborare între instituțiile UE și institutele culturale respective, Eh, trebuie ca această colaborare să se bazeze pe anumite principii. Mai întâi, trebuie să trebuie cerut guvernelor să confere institutelor lor eh, naționale eh, un mandat explicit de a angaja și activități cu o dimensiune europeană. Toate activitățile ar trebui desfășurate în desfășurate în baza unor activi, eh, principii eh, care să eh, nu fie unele care, care prevăd de pildă colaborarea europeană și nu promovarea individuală a unor națiuni. Deci trebuie, trebuie asumate niște obligații aici institutele culturale care ar fi încredințate, mandatate să desfășoare o, man, o activitate uh, de promovare europeană ar trebui să semneze un uh, memorandum de înțelegere uh, cu Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă în care s-ar stabili foarte clar părți, obligațiile fiecărei părți. Și în al patrulea rând, institutele Uh, culturale uh, uh, ar fi um, stimulate să se implice și mai mult cu ONG-uri, cu organizațiile societății civile, de a se implica mai mult și în relații pan-europene și de a asigura acces uh, al partenerilor uh, europeni la anumite scheme de colaborare uh, europeană. Sigur că institutele culturale ar trebui să fie și stimulate în acest sens și asta se poate realiza prin, atât prin activități de consultanță cât și prin finanțări pentru proiecte desfășurate în comun. Da? În plus, împărtășirea resurselor este de asemenea uh, de interes pentru aceste institute, pe lângă promovarea uh, valorilor europene. Și pentru a crea mai, mai, o mai mare uh, transparență, pentru a asigura transparență în ce privește proiectele de, de licitații, de achiziții, uh, Trebuie stabilite niște criterii foarte clare de eligibilitate pentru finanțare sau cofinanțare europeană. Ehm, institutele călătorale ar trebui mai, de, mai întâi să demonstreze că pot colabora, ar trebui să uh, Uh, ar trebui să se uh, realizeze de partea europeană un echilibru în relația cu institutele mari, uh, institutele mai mici sau de cele mai mici dimensiuni. Și în această colaborare ar trebui să există o clauză care să prevadă pe cât este posibil subcontractarea activităților concrete pentru a implica organizații și entități din teren pentru ca Uniunea Europeană să implementeze această nouă strategie, eh, am eh, propus și unele proiecte pilot care să fie, care, prin care să testăm ce funcționează și ce nu funcționează. Am constatat că nu există o strategie care să fie bună pentru toți. Trebuie să examinăm de, alt, de aceea diferitele regiuni. Institutele culturale sunt uh, uh, interesate să colaboreze cu UE, în special în țări pe care le considerăm, să zicem, complicate. Și de aceea aș evidenția un, unul dintre aceste uh, proiecte pilot, crearea unei case a Europei în Iran. Știți că Iranul este o țară în curs de deschidere, a manifestat dorința de a avea relații culturale cu alte țări dar până acum, doar un singur institut cultural eh, din Europa are un are un singur uh, institut cultural european are un birou în uh, Iran. Deci iată, ar fi uh, aici o mare oportunitate, o posibilitate să se creeze o casă a Europei în care institutele culturale uh, Uh, ar putea împreună cu delegația uh, UE să uh, organizeze schimburi culturale, evenimente, contacte de cele mai diverse tipuri. M-aș opri aici, mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Cred că avem deja cadrul necesar pentru o aprofundare a acestei activități și pentru a ne asigura că această cercetare după ce s-au analizat 30 de institute și după ce am văzut cum uh, se derulează activitățile și rapoartele instituționale, finanțarea publică în cadrul acestora și după ce am văzut care este activitatea pe care o desfășoară și care e potențialul lor, am apreciat și claritatea cu care ne-ați prezentat punctele forte și punctele slabe ale acestor entități cunoaștem cum stau lucrurile pentru că a existat uh, un proiect pilot, More Europe, care a pornit tocmai din uh, comisia noastră și care este unic în această rețea pe care ați menționat-o, rol care poate crește și poate deveni mai strategic într-un cadru al noii diplomații culturale europene. Ați spus că în prezent institutele nu au un uh, Uh, declarația lor de misiune, în mandatul lor, uh, nimic explicit în acest sens, deși sigur fac acest lucru, dar nu au nimic care să le uh, ofere o bază pentru a uh, promova și o dimensiune europeană pe lângă cea națională pe care o fac deja. Bun, aș vrea să dau cuvântul celor care doresc să intervină, dacă e cineva care vrea să intervină. Domnul Zver, vă rog. Hvala za predstavitev. Mulțumesc pentru această prezentare. Am și o întrebare. <clears throat> Care sunt valorile esențiale pe care să se bazeze acest dialog intercultural? Pentru că cele pe care le-ați menționat nu sunt printre primele valori la care m-aș gândi. Nu sunt primele pe care se bazează cultura europeană. Chestiuni? Uh, mai sunt întrebări din partea colegilor? Poate că le lăsăm pe invitatele noastre să răspundă la această întrebare cu elemente suplimentare din cercetarea dumneavoastră. M-a interesat și accentul pe care l-ați pus pe rețelele acestea de institute și posibilitatea de a avea resurse europene. asigurându-se în același timp că nu Uh, avem de-a face cu un monopol din partea celor um, institutelor de mari dimensiuni. Asta în primul rând. În al doilea rând, v-ați referit la faptul că astăzi există țări, nu toate statele membre, uh, dar există țări care nu au institute culturale care să le reprezinte și ar fi interesant dacă am avea o coordonare, o dorință de a acționa împreună, pentru că ați menționat Iranul și alte țări unde nu există nici delegații sau alte reprezentanțe culturale și poate că institutele mai importante ar putea să le susțină pe celelalte. Practic, cultura europeană în diversitatea sa să fie promovată, dar să se asigure și o diversitate operatorilor culturale europeni. Să avem un fel de ambasadă europeană, un fel de institut cultural european care să se însărcineze și cu promovarea celorlalte. Care a fost uh, atitudinea pe care ați identificat-o atunci când ați uh, intervievat Institutele Culturale Naționale sunt gata să facă așa ceva. Ele sunt cele care spun până la urmă că nu există un mandat european sau și aici pozițiile sunt divergente. Okay. Okay, thank you for your questions. Um... Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește valorile europene, când spunem valori europene, ne referim la valorile care sunt menționate în tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Cele din articolul 3 și articolul 21. Vorbim despre democrație, statul de drept, universalitate, respectarea drepturilor omului, libertăți fundamentale, respectarea demnității umane, principiul egalității și solidarității și respectul principiilor Cartei Națiunilor Unite. Intervenție fără microfon în sală. Revenind la cele spuse despre modelele de cooperare, da, am uh, inițiat discuții cu institutele culturale pe acest subiect și ne-au spus că trebuie să avem un model flexibil de cooperare, unul cu mai multe fațete. Adică să nu fie necesar să se implice toate instituțiile culturale în toate țările. Cele care sunt cele mai interesate și cele care au capacitatea să o facă. Și atunci vor lucra și pentru celelalte state. În cazul Tunisiei, de exemplu, există 5 sau 6 institute care sunt implicate iar unele mai mici nu sunt implicate pentru că nu au un birou acolo. Dar prin acest proiect sunt implicate și acestea mai mici într-o țară unde altfel nu ar avea acces. E un model mixt, nu toată lumea trebuie să fie prezentă, însă cei care sunt interesați participă și se alătură un astfel de proiect. Cam asta ar fi. Și în, la fel în Iran, cine dorește, nimeni nu e obligat, cine dorește poate să participe la această casă a Europei. Bun, nu știu dacă mai sunt alte solicitări. Știți că noi suntem acum după două zile intense de discuții în cadrul comisiei, de aceea colegii practic și-au epuizat resursele și dorința de a interveni, însă evident că avem de-a face cu o cercetare care ne interesează foarte mult. A, mai vreți să adăugați ceva din sală? Vă rog. Eu sunt să mă vprašat... Doream de fapt să întreb care e situația cu diferențele aici, pe de-o parte, unele valori apar aici la promovarea valorilor fundamentale ale UE, spune pliantul dumneavoastră, dar nu apar aici drepturile fundamentale pe care le-ați enumerat. Păi și de unde atunci această discrepanță? Eu vă cred că veți respecta drepturile pe care e construită Uniunea Europeană. De aceea am adresat acea întrebare mai devreme. Da, nu, zic. Da, uh, ca să vă răspund când spunem valori fundamentale, aici avem doar o planșă și eram limitați de spațiu. Încercăm să spunem că unul din proiectele pilot ar fi, de exemplu, să discutăm valorile fundamentale ale UE și asta în țări strategice sau în țări în care UE ar dori să discute acest lucru. Nu putem pune aici o listă exhaustivă, e doar o planșă dintr-o prezentare. Eh, si posso capire l'obiezione. Sigur, pot să înțeleg eh, care este această obiecție, pentru că aici sunt date câteva aspecte specifice, locuri, valori și drepturi care poate reprezintă doar o parte și poate pe care sunt ehm, opinii diverse, diferite. Înțeleg care este obiecția dumneavoastră. Aici nu sunt incluse neapărat elementele esențiale, ci sunt câteva exemple, unele de bază, altele referitoare la prevenirea discriminării și așa mai departe. Prin urmare, în acest sens, cred că obiecția se referă la faptul că aveți această listă care nu este în concordanță cu cea principală menționată de dumneavoastră, ci cu altele derivate. Dar sigur am înțeles cum stau lucrurile. Avem de-a face cu o activitate interesantă. Cred că ar fi bine, prin urmare, să se utilizeze în mod obiectiv în ceea ce privește dezbaterea privind noua diplomație culturală, pentru că este un subiect care, evident, are legătură și adesea am cerut acest lucru și prin rezoluția pe care dumneavoastră ați menționat-o, și anume ca delegațiile Uniunii Europene să fie dotate cu competențe și cu mandate și în domeniul politicilor culturale și educaționale. În curând eu o să am o întâlnire cu delegația uh, aceasta care se va afla între UE și Tunisia. În scurt timp ne vom întâlni cu reprezentanți oficiali ai Tunisiei și am spus că în cadrul acestei zile vom dedica o oră subiectului uh, acesta referitor la educație și cultură. Deci asta e direcția în care acționăm. Eu cred că există în institutele culturale mari resurse pentru politica culturală europeană la nivelul cunoștințelor și de aceea cred că indicațiile dumneavoastră vor fi extrem de utile. Mulțumesc pentru prezență și pentru activitate și fără îndoială o să aveți ocazia să ne faceți aceste prezentări și cu în alte împrejurări. Mulțumim foarte mult pentru prezență și spor la treabă. ok, sorry, eh, we finish our meeting. Thank you to everyone. Se încheie aici reuniunea noastră. Vă mulțumesc tuturor, mulțumim participanților, mulțumim directoratelor. Nu? Comisia, vreți să spuneți ceva? Sigur, putem asculta comisia fără nicio problemă. Doar că suntem un pic obosiți, dar vă rog, Niciodată nu v-am subestimat importanța, așa că iată vă dăm cuvântul, două-trei minute, vă rog. Uh, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am doar să spun că salutăm acest raport, vine în un moment foarte potrivit și, așa cum știți, lucrăm la o comunicare comună cu Serviciul de Acțiune Externă pe acest subiect, o nouă strategie europeană uh, pentru relații culturale și, așa cum s-a spus, această comunicare, deși nu e gata, vă conf- pot confirma că va fi bazată pe această nouă paradigmă. Vom avea o astfel de abordare de jos în sus, relațiile între oameni vor sta în prim plan și aș dori să subliniez relațiile și cooperarea pe care le avem cu aceste institute culturale. Acestea sunt cele care desfășoară acțiunile pregătitoare. A avut loc o consultare pe larg în statele membre cu partenerii strategici, actori implicați, cei de la nivelul de bază și așa mai departe. Și vă aduceți aminte că Creative Europe finanțează un proiect pe unic ca să îmbunătățească gândirea strategică și capacitatea celor clustere care vor fi indicatori cheie pentru strategia noastră. Avem așadar o strânsă relație de cooperare pe UNIC și acest proces uh, ține de o strategie nouă conform a ceea ce dorim să propunem pe viitor. Și un ultim punct, Pe instrumentul de parteneriat avem o, o platformă de diplomație culturală care va fi gestionată de un consorțiu de institute culturale și va încerca să dea sfaturi în domeniul politicilor uh, instituțiilor europene și să ne ajute să desfășurăm activități de diplomație culturală și de formare de leadership cultural. Asta face parte din activitatea noastră și va aduce mai aproape aceste relații. Mulțumesc! Mersi beaucoup, euh, monsieur Beca. Mulțumim foarte mult reprezentantului Direcției pentru Educație și Cultură pentru cultură, educație și inovație este sectorul dumneavoastră. După cum am spus și ieri, domnului comisar, noi contăm foarte mult pe strânsa cooperare cu dumneavoastră pe noua strategie privind diplomația culturală. Contribuția cu direcția dumneavoastră, Direcția cultură, Educație, cu un altă reprezentantă Mogherini și cred că împreună vom avea rezultate foarte bune pentru că, iată, deja se pregătește lansarea unei platforme la care va participa și acest consorțiu. Prin urmare, va fi mai posibilă uh, consolidarea dimensiunii externe și prin intermediul culturii. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă reamintesc, înainte de a încheia reuniunea, că ne revedem pe 14 martie la orele 15 și pe 15 martie, începând cu orele 9 până la 12.30, de la 15 la 18.30, deci două zile pline. Mulțumim tuturor, secretariatului, departamentului de politici pentru eforturi și, sigur, comisiei și tuturor interpreților. Și acum vă rog să părăsiți sala pentru că vom continua cu reuniunea coordonatorilor. Deci dacă sunteți amabili să părăsiți sala, vă rog.